pozițiile acestuia în primă lectură privind unu regulamentul privind agenția pentru căi ferate a uniunii europene doi directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar trei directiva privind siguranța feroviară. titlurile vor fi anunțate în procesul verbal al prezentei ședințe termenul de trei luni avut la dispoziție de parlament pentru a se pronunța începe prin urmare să curgă din data de mâine cinci februarie. două mii șaisprezece și acum